Bună dimineața tuturor. Primul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Kiri Nielsen cu titlul Femeile și schimbările climatice. Dau cuvântul raportoarei acum pentru patru minute. Monsieur le Président, bonjour chers collègues Bună dimineața, dragi colegi. Domnule președinte, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Vreau să mulțumesc